Good afternoon, dear colleagues. Good afternoon. Bună ziua, dragi colegi. Bun venit. Reluăm activitatea Comisiei Lime. Nu vă văd, dar sper să vă văd pe ecran. Sunt aici singur, singurel. N-am mai văzut așa ceva. E îngrozitor. Dar așa e viața, să vedem cât timp mai durează. Dar să Dăm toată silința să ținem lucrurile în mișcare. Vă mulțumesc pentru înțelegere dinainte. Nu e nicio plăcere pentru nimeni. Să vedem. Avem câteva puncte înainte de lucrul major programat astăzi și anume conferința interparlamentară cu privire la statul de drept. Dar înainte mai avem câteva puncte Din cauza acestui slot neobișnuit, trebuie să avem niște puncte cam uh, pripite rapid înainte de a începe conferința interparlamentară privind statul de drept cu diversi oaspeți și participanți din toate statele membre, parlamente naționale și membrii ai Parlamentului European în egală măsură. Dar, după cum spuneam, în primul rând, punctul 9 strategia europeană privind datele. Examinarea proiectului de aviz uh, redactat de colega Marina Calioran, liniile strategice privind datele. Vom auzi ce are de spus colega Marina în următoarele 5 minute și apoi presupun că o să fie raportorii din umbră cel mult câte două minute și apoi Marina pentru concluzii și apoi încă un sfert de oră pentru punctul următor. Să începem. Marina, dacă ești uh, în direct, ai cuvântul. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc. Juan, îmi pare rău că ești singur acolo. aici în încălzirea pentru activitatea principală de azi. Mă bucur foarte mult să vă prezint acest proiect de aviz astăzi, care corespunde cu noua strategie europeană în materie de date. Au spus deja colegii din Comisia ITRE și din alte comisii asociate că această propunere E un pilon important al edificării pieții unice a datelor pentru a asigura că datele pot circula în Uniunea Europeană dintr-un sector în altul cu avantaje uriașe în multe privințe în economia și societatea europeană. Aș spune că aspectul crucial al noilor reguli va fi să asigure că transferul de date e sigur, securizat și respectă pe deplin regulile europene în materie de protecție a datelor, astfel încât drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt uh, în întregime protejate. Iată de ce cred că e foarte important că LIBE are competență exclusivă în legătură cu drepturile fundamentale la care se referă raportul. Am prezentat proiectul de raport. După cum știți, s-a limitat la o singură pagină, deși aș fi vrut să spun mai multe. Încerc să mă concentrez pe punctele principale și chestiunile pe care eu le-aș considera ca fiind uh, fundamentale um, pe care să le examinez. Deci aș vrea să menționez uh, aceste puncte mai întâi. Strategia Comisiei privind datele trebuie să se bazeze pe principiul de a conferi bunăstare, a ține cont de interesele cetățenilor și respectarea absolută a drepturilor fundamentale. În al doilea rând, transferul de date trebuie întotdeauna să respecte dispozițiile GDPR și directivei de aplicare a regulamentului și atunci când vorbim despre transferuri între diverse jurisdicții. E nevoie de limite clare între tratamentul datelor cu caracter personal și fără caracter personal, mai ales în cazul uh, produselor inteligente conectate și trebuie să spunem că seturile de date la care diverse tipuri de date sunt legate să fie întotdeauna tratate ca fiind date cu caracter personal. În al patrulea rând, spațiile de date, mai ales cele în scopuri de aplicare legii, trebuie să respecte pe deplin principiul proporționalității, protecție datelor și regulilor privind viața privată. În al cincilea rând, portabilitatea datelor și drept acces, mai ales pentru a preveni posibilitatea unui efect de lock-in. Următorul punct. Avem nevoie de măsuri obligatorii ferme, cum ar fi cibercertificare, un cadru de cibercertificare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, pentru a preveni scurgerile de date și, în fine, aș vrea să încurajez elaborarea unui cadru la nivelul Uniunii pentru identificare securizată publică electronică, adoptate în concluziile Consiliului din octombrie. Așadar, dragi colegi, pe măsură ce ne bizuim tot mai mult pe schimbul de date și produse inteligente conectate, e tot mai important ca oricând să asigurăm că cetățenii, datele lor cu caracter personal sunt securizate. Acest aviz va fi ocazie să asigurăm <clears throat> că drepturile fundamentale, în special dreptul la viața privată, privind datele personale, sunt pe deplin incorporate în cadrul european de schimb uh, de date. Evident, uh, lucrez uh, cu Mia Petra Compulanatri de la ITRE. Ieri am ascultat cu atenție discuțiile de la Comisia ITRE și mă bucur să vă spun că Raportoarea împreună cu raportorii din umbră au spus limpede că strategia trebuie să se bazeze pe valorile vieții private, transparenței și drepturilor fundamentale. Deci sperăm să avem o variantă finală adoptată rapid. În ce privește calendarul? Vedeți raportul și acum aștept amendamente din partea colegilor Termenul pentru amendamente am cerut să fie 16 noiembrie la prânz și mi s-a spus că acest termen a fost confirmat. Iar începește votul final în libe, ne propunem jumătatea lui ianuarie. Acestea fiind spuse, dragi colegi, vă stau acum la dispoziție, aștept să aud părerile dumneavoastră și aștept o cooperare cât mai strânsă. Mulțumesc! Mulțumim, Marina! pentru că ai respectat uh, orarul esențial ca să avem conferință interparlamentară cu câteva puncte de discutat destul de bogate. Trecem acum la raportorii din umbră. Nu o să fie două minute, ci câte un minut timpul de intervenție. Vă rog să înțelegeți, să ne ajutați. Întâi Bartos Arlucovici de la PPE, raportor din umbră. Excuse me, Bartos. Scuze, Bartos, nu te auzim. Te vedem, dar nu te putem auzi. Încearcă să pornești uh, sau să repornești microfonul. Mi? Acum auziți? Da. Bun, o să vorbesc în poloneză. Cred că textul propus uh, la Comisia Libe e foarte bun, corespunde mandatului nostru când vorbim despre cerințe legale și soluții legale. Trebuie în primul și în primul rând să asigurăm caracterul privat al datelor. Utilizatorul nu trebuie să piardă controlul asupra propriilor date. În realitate, așa stau lucrurile deja și sper că măsurile propuse vor fi implementate cât de curând posibil. Trebuie să asigurăm și securitatea transferurilor de date între instituții publice. De exemplu, când vorbim despre datele pacienților, când sunt trimise, datele dincolo de frontieră, ca doctorii să aibă o imagine clară a fișei medicale, cum a fost tratat pacientul înainte. Trebuie să avem soluții uniforme în Uniunea Europeană și cred că acest aviz e ideal din aceste motive. Mulțumim, Bartoș. Din fericire. Ai oprit mașina. Cât ai vorbit. Te rog să fii prudent la volan. Acum de la Renew. Dragoș Tudorache, dacă e în legătură cu noi. Yes, I am. I can... Da? Sper că mă auziți și vedeți. Foarte succint. Mă bucur în primul rând că putem discuta și avea un cuvânt de spus la Libe ceva despre strategia în materie de date. Mi se pare un element esențial în mozaic, în discuția largă cu privire la transformarea digitală a societăților și inteligența artificială. Mă bucur că avem șansa să lucrăm la acest raport și aștept cu interes acest lucru. O observație pe care aș face-o încă de pe acum, în legătură cu datele cu caracter personal, cred că noi, la LIBE, trebuie să ne concentrăm foarte mult pe acest aspect. La date industriale, Comisia are deja o idee bună cum vor să procedeze, dar în ce privește datele cu caracter personal, consider că trebuie să uh, dăm un impuls suplimentar comisiei să se gândească la modul în care să ajută uh, proprietatea asupra datelor cu caracter personal, înșușirea lor de către cetățeni, cum se pot utiliza. Nu pot fi de acord că avem o strategie. De fapt, în ce privește marii giganți în tehnologie care utilizează datele în eforturile suplimentare la acest raport să dăm unele sugestii Comisiei pentru o viitoare activitate legislativă. Mulțumim, Dragoș. Acum, de la vers, Sergei Lagorinski, un minut, dacă e în legătură. Mă bucur să vă văd. Eu măcar nu sunt în mașină. Mulțumesc <clears throat> pentru sugestiile legate de avize două lucruri. În primul rând, și noi suntem de acord cu Dragoș că e un element important în reglementare și legat de inteligența artificială și aștept cu interes să, să cooperăm. Un lucru important pentru noi. Punctul 7. Identificarea electronică. Dacă discutăm despre drepturi fundamentale aici, cred că trebuie să discutăm despre internet și date ca spațiu sigur pentru mulți care sunt uh, oprimați de cei care vor să le încalce drepturile și anonimitatea e un element important, parte integrantă a spațiului digital și internetului și e important ca noi să rămânem uh, la această poziție și să o subliniem. Iată observațiile principale, în rest aștept cu interes cooperarea. Mulțumesc doamna Peltier de la GUE. Dacă sunteți conectat, aveți cuvântul. Sunteți aici sau acolo, doamna Peltier? Cum le buton? C'est Apăsați pe buton, vă rog frumos. Madame Pelletier, est-ce que vous Doamna Peltie, mai apăsați o dată pe butonul speak, vă rog frumos. Acum auziți, da? Da, vă ascultăm. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Sunt tristă să vă văd izolat într-o sală atât de mare. O să avem ce le spune nepoțeilor pentru că ne continuăm activitatea. Îi mulțumesc colegii Marina. E foarte important ca și comisia noastră să ai un cuvânt de spus cu privire la datele personale. S-au spus deja multe vom începe să discutăm și mă bucur. Evident, aspecte esențiale, cum ar fi uh, netransformarea în marfă, care sunt datele cu caracter personal și cele fără sau cu mai puțin caracter personal. GDPR e suficient sau nu în continuare și sunt date care trebuie cu adevărat securizate, cele de sănătate, de exemplu acum giganții ai domeniului digital, precum Microsoft, care <clears throat> manevrează aceste date, nu știu, în Europa, dacă știți, ta da, data, da, încurajează tinerii să-și vândă datele cu caracter personal sub egida transparenței și securității, dar din potrivă nu garantează nimic sigur. Trebuie să uh, facem auzit glasul Comisiei libere și mă bucur să lucrez cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc! Și cam atât cu raportul din umbră și acum concluziile raportoarei Marina. Uh, thank you. Mulțumesc. Dragi colegi și raportori din umbră, vă mulțumesc pentru încurajări și pentru menționarea unor aspecte importante. Am fost încurajată sau despre sensibilizare, conștientizare uh, în rândul consumatorilor, pentru că sunt de acord că nu avem nevoie doar de o societate pusă în mișcare de date, ci și una cu participanți bine informați, începând cu cunoștințe implementarea de cibersecuritate și ciberigienă și identitatea electronică. Pot să vă spun aici că sunt de acord întru totul cu dumneavoastră că identitatea electronică e la fel de importantă ca și în lumea offline și în cea online. Deci, cu siguranță, nu cred că ar trebui să mergem mai departe. Dar cred că nu vom avea o strategie a datelor fără capacitatea de identificare cazurile în care e nevoie și subliniez numai când e nevoie identitatea celor care participă la interacțiuni. Așadar, aștept cu interes discuțiile. Sper să fie și față în față sau prin Zoom și vă mulțumesc pentru atitudinea atât de constructivă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Marina! Îți mulțumim pentru cooperare. Știi că suntem cu toții stresați de calendar, ne mișcăm foarte rapid și trecem la punctul următor. Punctul 10. Uh, propunere de regulament a Parlamentului în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la sistemele de informații ale UE în scopuri legate de sistemul de informații privind vizele. Iar raportorul nostru în acest caz este Paul Orangel. Va fi o dezbatere comună cu o altă propunere de regulament regulamentul de interoperabilitate uh, și decizia 2004-512 de abrogare a altei decizii cu același raportor. Deci dacă sunteți conectat, domnule Rangel, aveți cuvântul. Bună ziua! Am să vorbesc engleză pentru că am să vorbesc engleză pentru că chestiunea este destul de tehnică, iar apoi la Comitetul Interparlamentar în portugheză. E aproape un an de când am uh, venit cu un raport în ceea ce privește negocierile pe sistemul uh, de vize viz. <clears throat> A intervenit pandemia uh, și cu tremurul um, de la Zagreb din cursul um, președinției croate a avut un impact. Și de asemenea, din păcate, majoritatea coordonatorilor au considerat că acest dosar uh, nu ar trebui să fie o prioritate și din fericire, negocierile acum avansează cu întâlniri pregătitoare trialoguri tehnice și politice, am uh, negociat deja peste o mie de ore. Vreau să vă reamintesc că impactul acestei reforme este că noul sistem de informații VIS va amenda toate celelalte sisteme de informații, codul Schengen, uh, dar și baza legală Frontex. Așa cum am spus acestui comit comisii deja, este o chestiune foarte complexă, mai ales da, datorită faptului că propunerea inițială a Comisiei Europene a fost incompletă. Acesta este și motivul pentru care, în mod formal, avem acum două proceduri. Atât statele Schengen cât și cele non-Schengen vor fi afectate în cadrul acestei reforme. Însă vreau de asemenea să fiu foarte clar. Ca și în cazul altor șanse din trecut, nu, ved, nu analizăm doar sistemul de informație a vizelor, ca și cum n-ar exista altceva. Vrem să existe coerență ca să nu existe suprapuneri și controlele necesare. Într-adevăr, sunt încrezător că, din punct de vedere al protecției datelor, acest sistem va avea cele mai importante controle legate de un sistem de informații din toate timpurile. În ceea ce privește sistemul Schengen, facem un pas înainte în apărarea Schengen. Chestiunea vizelor are un impact asupra granițelor noastre externe, în absența controlelor la granițele interne. Prin intermediul acestei reforme, a sistemului de informație a vizelor. Vrem să aplicăm, să consolidăm încrederea reciprocă în Schengen. S-au făcut progrese enorme în chestiuni fundamentale pentru Parlamentul European, arhitectura sistemului, controlele. Din păcate, conexiunea este foarte proastă. Uh, <clears throat> date biometrice, uh, și interzicerea de a transmitere a datelor către alte țări. Mai sunt însă chestiuni de negociat. În primul rând, trebuie să garantăm că sistemul uh, sau abordarea în cascadă se menține în cazul forțelor de ordine. Vrem ca cei care uh, au un permis de reședință, după 10 ani să rămână în sistem doar în beneficiul lor însuși. Transparența, de asemenea, este esențială, de aceea avem nevoie de un mecanism care să asigure un termen uh, limită pentru implementare și <clears throat> obligații de raportare. Stimate domnule președinte, dragi colegi, suntem hotărâți să ajungem la un acord politic cu Consiliul încă în cursul acestui an. Și aici ne bazăm și pe cooperarea, cooperarea președinției germane. Însă, colegii mei raportori din umbră sunt cruciali în acest demers. Trebuie să le mulțumesc pentru abordarea constructivă și angajamentul enorm pentru acest dosar complex până acum. Împreună, chiar și în astfel de vremuri dificile, cred că putem venit cu cea mai mare reformă a vis de când a fost creat și să consolidăm o zonă de liberă mișcare Schengen. Mulțumesc, domnule Rangel. Ați vorbit uh, engleză sub uh, steagul european.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 Aș dori să-i mulțumesc domnului Rangel și celorlalți colegi. Ați făcut o treabă extraordinară. Apărați uh, punctele de vedere ale Parlamentului. Nu vreau să intru acum în detaliu, care ar dispărea oricum în condițiile unei transmisii atât de proaste. Oricum nu avem nici prea mult timp la dispoziție. Grupul meu, al socialiștilor și democraților, consideră că este extrem de important ca regulamentul revizuit cu privire la sistemul de informații a vizelor să țină cont de următoarele proporționalitate, necesitate, în al doilea rând, un sistem de control pentru respectarea drepturilor fundamentale, în al treilea rând, condiții clare pentru accesul la informații a autorităților competente. în, în cazul unor activități uh, sensibile. Astfel de informații un astfel de sistem de informații nu are voie să devină un instrument pentru altceva. Domnul Rangel a realizat un, un raport foarte bun în această privință. Vă mulțumim! Mulțumesc! Trecem acum la raportorul din umbră al grupului Renew, domnul Dragoș Tudorache. Vă rog. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Și eu am observat steagul românesc în spatele lui Paolo. Nu știu dacă a fost o coincidență sau nu, dar nu pot decât să mă bucur. Și eu aș dori să-i mulțumesc lui Paolo pentru determinare, răbdare pentru treaba pe care a făcut-o ca raportor în interacțiunea cu Consiliul în, și cu Comisia, încercând să contracareze diferitele preocupări pe care le-am avut în cursul acestor negocieri. Deci, uh, mii de mulțumiri lui Paolo, dar și echipei sale, dar și celorlalți raportori din umbră pentru progresele realizate până acum. Au avut loc uh, evoluții semnificative în discuțiile noastre și în versiunile um, de text în ceea ce privește vizele pe termen scurt, uh, tipurile de controle, condițiile și criteriile uh, în baza cărora se fac căutările în sistem. În ceea ce privește verificările automate, am căzut de acord asupra modului în care sistemul VIS va face verificări în diferitele uh, alte sisteme. Deci aici cred că treaba noastră e bine făcută. De asemenea, căutarea de imagini faciale um, um, uh, um, a fost uh, realizată, am căzut de acord să dăm uh, acces și autorităților de azil, iar căutările trebuie să aibă loc în combinație cu mai multe alte criterii și aici cred că raportorul a fost uh, foarte hotărât în impunerea condițiilor noastre și aici aș dori să-i mulțumesc. Mai sunt însă puncte unde nu avem încă versiunea finală. Încercăm să vedem ce fel de alte controle putem include în text în ceea ce privește colectarea de date biometrice și imagini uh, faciale ale copiilor. S-au făcut progrese, ajungând la șase ani uh, în ceea ce privește cerința de amprente digitale la imagini uh, faciale chiar sub această vârstă, dar aici trebuie să avem grijă de uh, drepturile copilului. În orice caz am făcut treabă bună, aștept cu interes să continuăm acest demers și suntem foarte aproape de finalizarea acestui dosar. Mulțumesc încă o dată, Paulo, pentru treaba până, făcută până acum. Claire Daly, acum din partea GUE. Vă rog. Claire, connected? Are you connected, Claire? Claire, ești uh, în legătură? Can you make yeah. can you, can you hear me now? You can see me now. Mă auziți? Îmi cer scuze. N-am să repet ceea ce au spus antevorbitorii mei, e evident că a existat un volum mare de muncă pe marginea acestui dosar. Din punctul nostru de vedere, ne opunem securitizării um, granițelor, ne preocupă faptul că um, aceste măsuri, de fapt, Uh, pot deschide calea pentru o discriminare masivă. Însă, tot, cu toate acestea, Paulo a făcut o treabă extraordinară, a dat dovadă de deschidere față de părerile <clears throat> raportorilor din umbră și chiar dacă am anumite critici, pe anumite puncte vreau să profit de ocazie să-i mulțumesc pentru efortul și pentru faptul că ne-a implicat în acest uh, proces. Okay, that'll be it for now. Mulțumesc. Atât. Și acum, în final, am să-i dau cuvântul lui Paolo Orangel pentru câteva observații în încheiere, înainte de conferința interparlamentară. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Vreau să le mulțumesc uh, tuturor colegilor, însă să mai precizez încă o dată că este vorba de un dosar foarte complex și dificil, extrem de tehnic, un impact politic major și adevărul este că împreună cu raportorii din umbră am reușit să avem o relație de cooperare, suntem uniți am făcut o negociere bună, ceea ce <clears throat> ne-a oferit și o poziție puternică de negociere față de Consiliu. Asta ar trebui să fie uh, un învățământ pentru noi. Dacă reușim noi să ne reconciliem părerile, putem uh, merge negocieri cu o poziție puternică. Și observație în final pentru Dragoș. Uh, în spatele meu nu e de fapt uh, steagul României, este o un tablou al unui renumit uh, pictor portughez care vine de aici, din zona mea și nu e de fapt roșu, e portocaliu, care este culoarea partidului meu. Dar în orice caz onorez și steagul românesc și voi păstra uh, acest fundal și pentru alte ocazii. Mulțumesc atât pentru activitățile ordinare ale Comisiei Libe. Și acum trecem la Comisia Interparlamentară în ceea ce privește primul raport uh, anual, în ceea ce privește respectarea statului de drept. Uh, începem? Începem atunci. First of all, I would like to welcome... În primul rând, permiteți-mi să spun bun venit celor care participă la această reuniune foarte importantă care are, un, uh, are caracterul unei convenții instituționale pentru că există diferite modalități de a exercita cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în domeniul care ține de competențele libe, justiție și așa mai departe, de la, din momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, tratatul de funcționare a Uniunii Europene, Carta Europeană a Drepturilor Omului, Um, sunt toate chestiuni care țin de jurisdicția Comisiei Libă. Și nu facem decât să respectăm um, acest mandat, să încercăm să, să lucrăm uh, împreună, să um, o facem cât mai bine și despre aceasta este vorba acum. Deci, bun venit tuturor uh, eurodeputaților, bun venit tuturor uh, membrilor parlamentelor naționale și, dacă îmi permiteți, aș dori să spun un călduros bun venit și uh, vicepreședintei Comisiei Libe, Maite Pagarasa Tunda. <laughs> Nu v-aș fi crezut uh, că mă bucură să văd uh, un coleg, o colegă prezentă fizic aici în uh, sala de ședințe a Comisiei Libe. Uh, mă bucură nespus de mult să vă văd um, la locul dumneavoastră aici în sală. Și haideți să trecem la treabă. După cum am spus, bun venit tuturor, mai ales um, oratorilor invitați care urmează să ia cuvântul. Pentru mine este o onoare să prezidez și să inaugurez această conferință interparlamentară pe marginea primului uh, raport anual cu, uh, publicat de Comisia Europeană privind uh, statul de drept și rolul state, uh, statelor uh, parlamentelor naționale. Alături de noi avem 50 de membri ai parlamentelor naționale provenind din 23 de state membre diferite ceea ce ne indică interesul manifestat de parlamentele naționale în acest tip de dezbatere, în acest tip de uh, exercițiu care are loc aici în Parlamentul European. Parlamentele naționale și uh, Parlamentul European um, au un, cred că trebuie să aibă un schimb de opinii, trebuie să promoveze și să garanteze valorile noastre comune Uh, care sunt extrem de importante când vine vorba de promovarea dezbaterii uh, legate de rolul Uniunii Europene a statelor membre și a parlamentelor naționale când vine vorba de statul de drept. Din anul 2016, dacă îmi permiteți să vă aduc aminte acest lucru, Parlamentul European a cerut uh, instituirea unui mecanism cuprinzător și preventiv în domeniul statului de drept, prin intermediul mecanismului Uniunii Europene privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. S-a tot vorbit despre cadrul, mecanismul privind statul de drept, indiferent de termenii folosiți, aceasta este ideea. În octombrie 2020, Parlamentul European a adoptat o nouă rezoluție uh, privind uh, instituirea unui mecanism al Uniunii Europene privind democrația, statul de drept și uh, drepturile fundamentale, cerând un mecanism um, cuprinzător care să fie uh, guvernat de un acord interinstituțional în temeiul articolului 17 din, din tratate, la care să participe Parlamentul, Consiliul și Comisiei. În contextul uh, acestui ciclu propus de monitorizare anuală a, valorii, a valorilor Uniunii Europene, Parlamentul European a insistat asupra acestui punct esențial uh, privind rolul parlamentelor naționale și a încurajat uh, parlamentele naționale să organizeze dezbateri publice și să adopte poziții specifice legate de rezultatul ciclului de monitorizare a statului de drept. Organizați, organizarea um, acestei reuniuni interparlamentare la care participăm și noi acum face parte tocmai din acest dialog și din uh, dezbaterile pe care uh, Parlamentul European intenționează să le promoveze, să le organizeze în mod regulat. Și astăzi um, vom discuta, vom analiza primul uh, raport anual privind statul de drept adoptat și prezentat de Comisia Europeană, de Comisarul de Resort pentru Justiție, Uh, în fața Comisiei Libe. Domnul Didier Reinders a prezentat acest raport în data de 30 septembrie 2020, în contextul uh, mecanismului propus de Parlamentul European. Vom avea și o a doua parte, un al doilea panel în această după masă, un moment în care vom avea ocazia să discutăm măsurile de urgență necesitate de Um, COVID-19, vom discuta impactul acestor asupra democrației, asupra statului de drept și asupra drepturilor uh, fundamentale, axându-ne în mod specific pe măsurile de control exer- exercitate de parlamentele naționale în această perioadă, măsurile de control a acestor măsuri. Deci, în prima parte vom avea un schimb de opinii pe marginea acestui raport uh, publicat de Comisia Europeană privind statul de drept și viitorii pași înspre un mecanism uh, privind democrația, statul de drept și drepturile uh, fundamentale. Avem o serie de invitații astăzi. Îi spun bun venit în primul rând lui Catarina Barley, vicepreședinte al Parlamentului European. Îi sunt bun venit și domnului Michael Roth, um, ministrul de stat pentru Europa din partea Guvernului Federal German. Alături de noi va fi și domnul Didier Reinders, comisar pentru justiție, de asemenea domnul Michael Simecca, raportor uh, pe mecanismul privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale și vom avea și onoarea să ascultăm contribuțiile a doi membri din Parlamentele Naționale. Este vorba în primul rând de doamna Isabel Rodriguez din Portugalia și Herbert Hirte împreună cu domnul Klaus Christian uh, Clausen din uh, Germania. Haideți să începem. Va avea, în primul rând, cuvântul uh, doamna Catalina Barlai. Am prevăzut 10 minute, dar dacă este posibil să aveți o intervenție mai scurtă, 8 minute ar fi minunat pentru că avem alături de noi uh, cel puțin uh, cinci uh, invitați care trebuie să ia cuvântul, deci uh, ar fi bine să avem uh, la uh, intervenții cât mai subcinte acest uh, lucru ar fi util pentru a profita la maxim de uh, timpul pe care îl avem la dispoziție. Catarina, te văzuse mai înainte, <laughs> dacă poți să revii. Da, am revenit. Um, bună, Juan. Bun venit tuturor uh, participanților. În numele președintelui Parlamentului Sasol este o onoare să vă pot spune bun venit la această reuniune inter, interparlamentară, în ocazie cu care discutăm raportul anual primit statul de drept și rolul statelor uh, uh, parlamentelor naționale. Eu am făcut parte dintr-un parlament, uh, dintr-un parlament național și mă ocup de acest subiect în Parlamentul uh, European. După cum uh, știți, pentru Parlamentul European, apărarea statului de drept și valorile Uniunii Europene, uh, așa, sunt, așa cum sunt ancorate ele în tratatul în tratatele Uniunii Europene sunt extrem de importante. Nu cred că există o ierarhie între valorile Uniunii Europene, însă respectarea statului de drept este o premisă pentru respectarea uh, valorilor uh, pe care se bazează Uniunea Europeană, libertatea, democrația, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Respectarea statului de drept este legată în mod intrinsec de respectarea democrației și a drepturilor uh, fundamentale. Nu poate exista o democrație și pot fi respectate drepturile fundamentale dacă nu există un stat de drept. Însă, chestiunile legate de statul de drept uh, suscită dezbateri interesante și sunt sigur că și astăzi vom asista la dezbateri uh, in, in, uh, interesante. Trebuie să vedem cum Uh, ține cont de cadrul uh, pol, uh, politic, economic și social pentru a purta un dialog rodnic între majorități, minorități și așa mai departe. Uh, dezbateri precum cea de astăzi uh, sunt foarte necesare, pentru că, din păcate, astăzi în Europa nu trebuie să discutăm doar despre situația statului de drept, ci trebuie să apărăm în mod activ statul de drept. Istoria democrației înseamnă o căutare uh, nesfârșită a echilibrului între diferitele puteri în stat și garantarea exercitării, exercitării puterii suverane din partea popoarelor. Parlamentul European salută publicarea primului raport privind statul de drept de către Comisia Europeană, um, care acoperă situația din toate statele membre. Parlamentul European de mult timp a cerut inaugurarea, instituirea unui asemenea mecanism și parlamentele naționale au un rol cheie în, uh, în acest sens și sunt convinsă că din acest punct de vedere reuniunea, discuția noastră de astăzi va fi una, una foarte rodnică. Raportul Comisiei uh, prezintă o privire de ansamblu utilă a situației peste tot în Uniunea Europeană. Considerăm că acest raport merge în uh, direcția Uh, potrivită prin crearea unui sistem care să permită monitorizarea evoluțiilor din statul de drept cu un ciclu de revizuire uh, uh, a acestei situații. Comisia s-a axat pe independența justiției, însă Parlamentul a cerut uh, un mecanism care să acopere întregul domeniu de aplicare a articolului 2 din uh, tratate. Parlamentul și-a prezentat propria viziune pentru viitor, am reiterat necesitatea de a avea un mecanism obiectiv bazat pe dovezi dar uh, un mecanism mai cuprinzător care să evalueze și amenințările la adresa democrației, la adresa drepturilor fundamentale, pentru că, după cum am spus, aceste valori nu pot fi diso- disociate de respectarea statului de drept. Izbucnirea pandemiei COVID-19 a suscitat întrebări uh, legate de impactul a acestei crize asupra statului de drept și a respectării drepturilor fundamentale în multe state membre ale Uniunii Europene. Foarte multe parlamente în acest moment se confruntă cu provocări când vine vorba de exercitarea propriului Uh, propriului mandat și acțiunile comune sunt foarte importante pentru respectarea statului de drept. Parlamentul European a urmărit îndeaproape măsurile adoptate de statele membre menite să combată uh, pandemia COVID și consecințele acestora asupra statului de drept, democrației și statului de drept. Din acest punct de vedere, Parlamentul European consideră că, consideră că toate măsurile luate pe plan național și pe plan uh, european trebuie să fie aliniate statului de drept, să aibă un caracter proporțional față de situația um, cu care, cu care ne confruntăm să fie uh, clare, să fie limitate în timp și, poate, și să poată fi uh, controlate din punct de, și monitorizate din punct de vedere uh, democratic. Um, am uh, cerut uh, demararea uh, procedurii în temeiul articolului 7 vis-a-vis -vis de Ungaria și în plus uh, am uh, adoptat o rezoluție de sprijinire a unor acțiuni similare demarate de Comisia Europeană față de situația din uh, Polonia. Deja din ianuarie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care insistă asupra faptului că procedurile demarate nu au dus la progrese registrate în cele două state membre din punctul de vedere al uh, îndepărtării riscurilor uh, clare la adresa uh, libertății de exprimare în temeiul articolului 2 și um, cerem Comisiei să continue aceste proceduri în temeiul articolului 7. Trebuie să mm, înțelegem că lipsa de progrese acestei proceduri nu ar face decât să submineze credibilitatea, credibilitatea Uniunii Europene întregimea sa. Deci aș reitera necesitatea ca valorile comune ale Uniunii Europene să fie apărate, să fie discutate în cadrul pe care ni-l permite, uh, pe care ni-l permit uh, tratatele și în procesul, uh, în cadrul procedurii um, deja de, uh, demarată. Săptămâna trecută s-a ajuns la un, la un acord între Parlament și Consiliu în ceea ce privește condiționalitatea care trebuie să fie respectată în momentul în care este cheltui bugetul Uniunii Europene. Parlamentul European apără uh, cu fermitate uh, principiul acestei uh, condiționalități în cadrul financiar uh, multianual, pentru că doar așa vom putea avea politici europene eficace care să respecte valorile fundamentale europene, europene. Respectarea statului de drept este foarte importantă pentru o bună funcționare a pieței interne, pentru un mediu de afaceri înfloritor, pentru uh, coeziunea economică, socială și teritorială între statele membre ale Uniunii Europene. Ne bucură faptul că statul de drept a fost uh, definit într-un mod cuprinzător, făcându-se um, trimit, uh, trimitere la articole pertinente din tratate. Acest lucru este posibil doar dacă avem un cadru cadru instituțional solid și dacă există um, protecții, o protecție judiciară, tribunale independente anumite, o, o gestionare uh, sănătoasă a fondurilor europene poate fi garantată doar dacă fraudele sunt urmărite în uh, justiție și dacă uh, orice măsuri luate de guvernele naționale uh, pot face obiectul unei evaluări uh, din partea justiției. Statul de drept uh, face parte din ADN-ul Uniunii Europene. De la începutul procesului actual de integrare europeană după cel de-al doilea, al doilea război mondial și trebuie să continuăm pe această cale. Astăzi ne, suntem la o răscruce de drumuri din punctul de vedere al uh, integrării, o răscruce de drumuri în care trebuie să apărăm valorile um, importante pentru noi și încheierea intervenției mele doresc să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la reuniunea de astăzi. Parlamentul European se bazează pe, participarea, pe o participare puternică și importantă din partea noastră. Mulțumesc! Îți mulțumesc, Catarina, pentru această contribuție. A venit momentul să dăm cuvântul lui Michael uh, Roth, uh, stimatul uh, ministru pentru afaceri europene al președinției uh, germane. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această dezbatere. Prețuiesc uh, această invitație pentru că uh, eu cred că prin statul de drept trebuie să discutăm în Uniunea Europeană. Uh, Trebuie să uh, recunoaștem că în acest moment statul de drept ne divizează, nu ne unește, însă trebuie să depășim această situație și în acest sens uh, își aduc contribuția instituțiilor europene, Parlamentul, Comisia, uh, dar și Consiliul, instituție pe care o răspund eu, o reprezint eu astăzi, la această depășire a diviz- divizării dintre noi și parlamentele naționale trebuie să-și aducă contribuția și tuturor ne revine o responsabilitate uh, deosebită. Nu pot uh, decât să fiu de acord cu doamna vicepreședintă uh, Barley. Statul de drept nu este o valoare oarecare. Fără statul de drept nu există celelalte valori. Statul de drept este baza pe care se construiește pe care stă comunitatea noastră de valori și prin tratate ne-am, ne-am obligat să respectăm toate aceste valori. Știm care sunt problemele cu care ne confruntăm și pentru a ne regăsi împreună, pentru a găsi o propunere de compromis pe marginea acestui subiect dificil, președinția germană a considerat că apărarea statului de drept reprezintă o prioritate pentru noi am Uh, promovat introducerea a două instrumente. Cele două instrumente au fost amintite pe, pe scurt. În primul rând, noul mecanism privind statul de drept în context uh, bugetar, uh, mecanism care ne permite să avem șansa ca în situația în care principiile statului de drept să fie încălcat, sunt încălcate în mod sistematic, să prevedem și tăierea, reducerea fondurilor. Al doilea instrument este așa numitul dialog privind statul de drept. Mulți dintre noi, dar și domnul comisar Didier Reinders, uh, momentul, la momentul respectiv era ministrul de externe și deci mulți ne dăm seama cât de lung este drumul pe care l-am, uh, pe care l-am parcurs uh, pentru a ajunge la situația de acum din uh, Consiliu, când discutăm statul de, de drept pornind de la raportul privind statul de drept publicat de Comisia Europeană. Această, acest raport ni se pare unul foarte util și dorim să mulțumim Comisiei din inimă pentru acest lucru, pentru că reprezintă o bază obiectivă pentru o discuție constructivă și deschisă. Avem până acum procedura în temeiul articolului 7, avem mecanismul privind statul de drept în uh, buget și acest nou dialog privind statul de drept se deosebește de celelalte instrumente în felul următor. Um, este vorba de o ofertă cu caracter preventiv. Dorim să vindecăm înainte ca boala să avanseze atât de mult încât să o scăpăm de sub control. De, de sub control. Deci este vorba de um, o percepere uh, comună și uh, Um, în Consiliu, dorim să evităm această impresie că doar câteva state membre se confruntă sau trebuie să se confrunte cu uh, această discutare a situației de drept. Nu, toate statele membre ar trebui să uh, devină obiectul acestei evaluări și ce aș dori să reliefez în mod foarte pozitiv din raportul Comisiei Europene este că acest raport nu a fost elaborat uh, doar, nu a fost elaborat doar de experți ai Comisiei din Bruxelles, ci se bazează pe o cooperare strânsă la care au participat și experți din statele membre și la care au participat și reprezentanții ai uh, societății civile. Este un lucru care trebuie uh, reliefat în mod specific am convenit uh, un dialog care uh, conține două elemente. Mm, în urmă cu câteva săptămâni, la ultima reuniune fizică la care au, uh, au, au participat uh, ministrii uh, pentru afaceri europene și am discutat situația generală din Uniunea Europeană. Pornind de la acest raport, uh, uh, checks and balances, egalitatea separarea puterilor uh, uh, în stat, corupția, independența justiției și pluralitatea și libertatea uh, mass media. În următoarea săptămână, tot la Consiliu, vom continua dezbaterea um, situației din state membre, desigur. Nu putem discuta în fiecare ședință Uh, situația din toate statele membre și am convenit următoarea procedură. În fiecare, în fiecare semestru, uh, la fiecare șase luni, să ne ocupăm de cinci state membre, în ordine uh, alfabetică. Săptămâna viitoare vom discuta situația din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Cehia și Estonia. Și nutrim speranța să putem discuta nu doar despre ce nu funcționează bine, ci uh, ne așteptăm ca prin uh, contextul uh, unui schimb de bune practici să învățăm unii de la ceilalți. Probleme care țin, de exemplu, de independența justiției pot fi discutate și în dialog cu diferiți parteneri. Aceasta este abordarea pe care Uh, dorim să o urmăm și baza obiectivă pentru toate aceste discuții, după cum am spus, este raportul publicat de Comisia Europeană, care ne permite să purtăm un uh, dialog uh, constructiv și să putem discuta foarte timpuriu despre posibile probleme pe care de posibile evoluții negative pe care să le putem corecta din timp. Aceasta este uh, contribuția noastră, stimați uh, eurodeputați și stimați uh, deputați din Parlamentele Naționale. Însă știm că toate instituțiile trebuie să-și asume propria responsabilitate și președinția germană speră că um, își va aduce o contribuție solidă pentru garantarea statului de drept. Nu putem decât să sperăm că viitoarele președinții Portugalia, Uh, Franța și Slovenia se vor angaja în acest sens și-au luat deja angajamentul în acest sens. Deci, de trei ori pe an vom avea uh, discutarea, o, o discuție aprofundată a situației statului de drept în, în Consiliu, pe lângă uh, procedura în temeiul articolului 7, pe lângă mecanismul privind uh, statul de drept din buget, uh, unde Consiliul îi revină un uh, rol important de asemenea. Dumneavoastră aș dori să vă mulțumesc, în primul rând, pentru angajamentul dumneavoastră, pentru că fără uh, Parlamentul European, acest subiect nu va fi fost atât de prioritar uh, pe, în discuțiile actuale. Aș dori să mulțumesc și parlamentelor uh, naționale care sunt sigur că își vor aduce contribuția ca în uh, perioada următoare Uniunea Europeană să fie percepută ca o comunitate credibilă din punctul de vedere al apărării valorilor, uh, să, ne, să vedem și care sunt tradițiile naționale diferite și care sunt uh, responsabilitățile care trebuie să fie respectate de toată lumea în urma în temeiul tratatelor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Roth, pentru intervenția dumneavoastră. Uh, are cuvântul acum uh, domnul Didier Reinders, uh, comisarul responsabil pentru justiție. Aveți la dispoziție 7-8 minute. Discutăm primul raport anual primit statul de drept. Vă dau cuvântul. Commissioner? Domnule comisar, Bună ziua tuturor participanților. Salut inițiativa de a invita Comisia să prezinte primul raport anual cu privire la statul de drept din nou în Comisia Libă și în Parlamentele Naționale. Comisia s-a angajat strâns cu Parlamentul European, în special cu Comisia Libă, <clears throat> în ce privește înființarea mecanismului privind statul de drept. Primul raport anual a fost publicat. Am intenția fermă de a aduce dezbaterea politică în toate capitalele europene în fața Parlamentului național, dar și cu societatea civilă pe plan național. Am prezentat deja raportul președintelui Bundestagului și în COS și în curând îl prezentăm Parlamentului danez și adunării naționale franceze, printre altele. Până în iunie anul viitor, am intenția să merg în toate parlamentele naționale pentru a prezenta raportul și a discuta diversele capitole de țară în acele state membre. Nu am cuvinte să subliniez cât de important e rolul dumneavoastră ca membri aleși ai parlamentelor în garantarea statului de drept a domniei legii. După cum știți, domnia legii e o valoare fundamentală a Uniunii, un element esențial pentru a asigura pacea socială și prosperitatea. Trebuie să facem eforturi pentru a apăra și a-l consolida în fiecare zi. Atât de ce considerăm acest mecanism de a preveni apariția problemelor uh, privind statul de drept sau agravarea lor. E vorba de situația statului de drept în întreaga Uniune Europeană pentru a fi prioritar pe agenda politică. În ianuarie în acest an, cei 27 de miniștri afacerilor europene au decis să înființeze puncte naționale de contact am avut o consultare țintită cu factori implicați, în care peste 200 de factori implicați au dat contribuții scrise. Am avut peste 300 de vizite virtuale de țară, ne-am întâlnit cu autorități naționale, judecătorești, autorități independente și factori implicați relevanți, cum ar fi asociații de juriști sau de ziariști. În fiecare stat membru a existat posibilitatea să verifice proiectul de capitol de țară pentru corectitudine. Implicarea strânsă a tuturor statelor membre pe picior de egalitate e principiul fundamental în elaborarea unui astfel de raport privind statul de drept. În această privință vreau să subliniez că evaluarea noastră s-a bucurat de contribuția unor standarde recunoscute larg de la Consiliul Europei și se referă și la cerințe privind statul de drept, inclusiv formulări de la Curtea Europeană de Justiție. Am vegheat ca acest proces să fie solid, transparent și cât mai inclusiv. Vreau să fie limpede că acest raport reprezintă propria evaluare a Comisiei Europene. Raportul prevede o sinteză evoluții semnificative în ce privește statul de drept din 2019 până în prezent și evaluări specifice de evoluții pozitive și negative pentru toate statele membre. În raport am examinat patru domenii cheie, independența, egalitatea și eficiența sistemelor de justiție, cadrul anticorupție, pluralismul și libertatea mass media echilibrul în mecanismele și separarea puterilor în stat. Multe state membre fac efortul de a consolida independența puterii judecătorești, a reduce influența executivului sau legislativului asupra puterii judecătorești. E de asemenea adevărat că independența puterii judecătorești e subiect de îngrijorare în unele state membre. E vorba de îngrijorări legate de o influență tot mai mare a executivului și legislativului în ce privește funcționarea justiției în actuala pandemie care a subliniat importanța accelerării digitalizării justiției. Investiții în justiție sunt mai necesare ca oricând în ce privește cadrul anticorupție. Apreciez că mai multe state membre au adoptat recent noi strategii cuprinzătoare anticorupție sau au revizuit pe cele existente. Cu toate acestea, cheia este ca aceste strategii să fie implementate cu eficacitate, să fie monitorizate pentru a asigura progresul. Monitorizarea arată și îngrijorări în mai multe state membre în ce privește eficacitatea <clears throat> punerii sub acuzare și a condamnării de cazuri de corupție, mai ales la nivel înalt. În al treilea rând, în ce privește pluralismul și libertatea mass media, o constatare încurajatoare este că independența autorităților mass media e proclamată în lege în fiecare stat membru. Acestea fiind spuse, există semnale îngrijorătoare în unele state membre în ce privește influența politică asupra mass media, lipsa de transparență în ce privește um, cine e proprietarul organelor media, al patrulea domeniu din raport se referă la separația puterilor în stat. Parlamentele naționale joacă un rol central. Actuala pandemie oferă bune exemple de funcționare a separației puterilor în stat. Controlul parlamentar hmm, contribuie la anumite măsuri de urgență. Am identificat cu toate acestea și unele puncte de îngrijorare în ce privește separația puterilor. În puține state membre vedem recurgere repetată la legislație de urgență în Parlament sau ordonanțe de urgență ale Guvernului. Această situație provoacă îngrijorare. În întreaga Uniune Europeană, societatea civilă continuă să fie actor cheie în apărarea statului de drept, dar în unele state membre funcționează într-un mediu instabil, se confruntă cu probleme cum ar fi legislație care contestă sau împiedică finanțarea externă. Acum că raportul a fost publicat, e nevoie de dialog uh, coerent la toate nivelurile. Cum a spus domnul Misufor, Consiliul General a discutat deja constatările orizontale din raport în luna octombrie și vor fi discuții pe țară săptămâna viitoare, o prima serie de cinci state membre. Sunt convins că va fi posibil să facem același lucru și cu viitoarele președinții pentru a putea acoperi toate cele 27 de state membre. Aștept cu interes uh, cooperarea pe mai departe cu președințiile următoare, portugheză, slovenă și franceză. Aș vrea să continuăm aceste discuții și cu Parlamentul European cu Comisia Libe în ce privește provocările individuale pe țară. Am discutat deja constatările orizontale din raport, atât la Libe cât și în plenară. Aștept acum cu interes să discutăm capitole de țară cu Parlamentul European și la Consiliu. După cum am spus, intenționez să am discuții și cu parlamentele naționale, cu factori implicați din toate statele membre Recent am avut o discuție foarte bună cu în comisiile de resort din Bundestagul German. Voi vizita Parlamentul danez joi. Sper să am și alte ocazii, de exemplu cu adunarea din Portugalia, având în vedere că se apropie președinția portugheză. Vreau să profit de ocazie să spun că Comisia salută compromisul politic identificat între Parlamentul European și Consiliul în ce privește propunerea Comisiei de a lega utilizarea fondurilor UE și respectarea statului de drept în statele membre. Comisia a promovat ferm un astfel de mecanism. E un pas important înainte pe care Comisia s-a așteptat acum să-l vadă avizat uh, formal. O condiționalitate eficace de stat de drept importantă pentru a apăra bugetul UE și finanțarea din Next Generation EU Aș vrea să spun că vom continua să utilizăm toate instrumentele la dispoziție. Articolul 7, procedurile de infracțiune, dialogul cu toate statele membre, noul raport anual și poate ulterior condiționalitatea cu bugetul UE. Și sper că va fi posibil cu sprijinul membrilor Parlamentului European și din Parlamentele Naționale să continuăm să organizăm un dialog permanent în statele membre, legătura cu statul de drept, să creăm o cultură a statului de drept în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes <clears throat> observațiile și întrebările. Și încă o dată vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta primul raport din istorie pentru toți participanții din Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Mulțumesc, Lidia. Mulțumesc pentru eforturile depuse, pentru prezentare și, desigur, pentru contribuția la acest subiect uh, de mare relevanță, pe care nu o pot exagera. De ce mai mare importanță nu doar pentru Parlamentul European, ci și pentru puterile care trebuie exercitate de parlamentele naționale în ce privește valori precum democrație, drepturile omului, statul de drept, care sunt incluse, dar și impactul lor impactul măsurilor de urgență adoptate în uh, pandemia și criza prelungită de COVID-19. Trecem la punctul următor. Mihail Smeca, raportor pentru mecanismul privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Ai cuvântul. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte mă alătur dumneavoastră și celorlalți care i-au mulțumit comisarului Reinders pentru munca depusă în această perioadă dificilă și publicarea primului raport anual privind statul de drept. Vreau să felicit pe cei care au făcut efortul să aducă discuția cu privire la raport și discuția privind statul de drept la Consiliu. Știm cu toții că nu e o sarcină ușoară. Desigur că e vital ca UE să continue să promoveze această agenda în toate instituțiile pentru a fi garantul democrației și statului de drept în Europa. Să nu uităm că milioane de europeni se uită la Uniunea Europeană cu speranța că va garanta drepturile, libertățile împotriva atitudinilor iliberale. Dar nu se poate face totul de la Bruxelles, desigur, trebuie făcută în cooperare și poate reuși doar în dialog și cooperare cu parlamentele naționale parlamentarii naționali trebuie să poată să se bazeze pe instituțiile europene în apărarea democrației și statului de drept în statul membru din care sunt. În acest moment <clears throat> nu pot să nu menționez acordul preliminar cu privire la condiționalitatea legată de buget. Cum au spus și alți vorbitori, e un pas uh, extrem de important înainte și ca textul regulamentului să menționeze raportul anual ca sursă în baza care mecanismul de condiționalitate poate fi declanșat. E ceva foarte important și cred că merge în direcția corectă a poziției Parlamentului European, pentru că <clears throat> această analiză periodică a situației în fiecare seară e în baza legitimă pentru orice acțiune, inclusiv în baza instrumentului condiționalității. Aș vrea să vă spun că legătura între regulament și raportul anual ridică și întrebarea de ce raportul anual nu e înscris în lege. După cum știți, mulți, Parlamentul European, în rezoluția de luna trecută, a cerut Comisiei și Consiliului să preia propunerea noastră de a negocia și ajunge la un acord care să apere acest exercițiu de monitorizare în legislație. Nu e doar un aspect tehnic. Codificarea acestui raport anual și acordul interinstituțional ar asigura că, indiferent de cine deține președinția sau gestionează portofoliul la comisie, acest lucru va rămâne. Nu trebuie să ne facem iluzii că mulți ar vrea să vadă această monitorizare eliminată sau compromisă. Pentru a asigura viitorul acestui mecanism de monitorizare ca parte a agendei UE. Și vreau să precizez de asemenea un alt subiect important. Evenimentele recente au arătat importanța unei abordări holiste în ce privește monitorizarea. Să luăm exemple din Polonia, protestele de acolo, Curtea Constituțională. Independența ei a fost compromisă, după cum a spus Comisia, pentru că a interzis 98% din măsurile legale pentru a face avort. Femeile din uh, Polonia au protestat, ceea ce arată că valorile UE nu se limitează la statul de drept. Statele membre s-au angajat să respecte demnitatea omului, libertatea, democrația, egalitatea, dreptul omului. Parlamentul European are convingerea fermă și a arătat acest lucru în rezoluție. În monitorizarea anuală ar trebui să se reflecte și dispozițiile de la articolul 2. În concluzie, aș vrea să profit de această ocazie să reiterez invitația Parlamentului de sătă Comisiei și Consiliului să deschidă negocieri în ce privește un acord interinstituțional care să facă protejarea valorilor europene mai durabilă. Sonorul se întrerupe, din păcate. Excuse me, Michael, we have... Scuze, Michael, am pierdut legătura. Pot să conectez din nou microfonul, te rog? You reconnect, please. Încearcă să te conectezi. Acum s-a refăcut legătura. Yep, if you, if you may conclude. Dacă vrei să mai spui ceva în concluzie, te ascultăm. Sorry, Mr. Chairman, the... Scuza, legătura mea, domnule președinte, pare să fie în pană urma doar să spun în concluzie că Parlamentul a adresat invitația Consiliului și Comisiei să deschide negocieri cu privire la un acord interinstituțional pentru a face protejarea valorilor europene durabile cuprinzătoare. Asta trebuie să facem cu toții și pentru miile de oameni care demonstrează în stradă în Polonia sau Bulgaria, arătându-le că Uniunea Europeană îi pasă de viața lor. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, unii distinși membri din Parlamentele Naționale reprezentați în această adunare. Începem cu doamna Isabel Rodriguez, Comisia pentru Afaceri constituțională din Portugalia. Can you make it in three minutes? Trei minute, dacă puteți respecta timpul alocat. Sunteți în legătură, Isabel? Yes, you are. Yes, you are. Obrigada, senhor presidente. Quero enviar uma saudação. Mulțumesc, domnule președinte. Salutări prietenești tuturor celor care participă la adunarea de astăzi. Salut raportul Comisiei, un instrument util care ne va ajuta în activitatea pe care încercăm să o desfășurăm. Trebuie să utilizăm toate opțiunile disponibile pentru instituțiile europene, mai ales atunci când statul de drept e pus în pericol. Ceea ce vedem în multe situații că e concluzia raportului. Important să facem eforturi mai mari pentru aprofundarea statului de drept. E esențial pentru supraviețuirea UE să fie fidelă valorilor sale. Sunt amenințări grave în unele țări, după cum le precizează raportul și credem că e corect să existe condiționalități de acces la fondurile europene. abuzuri împotriva statului de drept în statele membre nu pot fi acceptate. în Uniunea Europeană trebuie să reacționeze ferm și cu strictețe. Cei care provoacă crize legate de statul de drept trebuie să-și dea seama că există consecințe. Trebuie să acționăm din timp pentru a preveni evoluția unor astfel de situații. Fără a da exemple în statele membre, sunt două elemente care amenință încrederea cetățenilor în instituții și subminează democrația, aduc pericolul populismului și corupției. Când vorbim despre corupție, e important ca statele membre să continue să intensifice mecanismele de combatere a corupției, dar populația trebuie să sprijine și ea aceste măsuri. Și e o altă măsură foarte importantă, și anume problema dezinformării. Nu cred că e suficient să garantăm libertatea și pluralismul mass media într-o perioadă în care mass media trece prin o situație economică dificilă, mai ales din cauza pandemiei. Aș vrea să vă atrag atenția asupra situației mass media în general și pe plan local, cred că Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi suplimentare de a sprijini statele membre. Trebuie să asigurăm că cetățenii au acces la informații, democrație, iar democrația va supraviețui doar dacă putem uh, să ne bucurăm de încrederea cetățenilor. Mulțumesc. Acum, din Bundesagul German, are cuvântul Sie haben das Wort. Aveți cuvântul, vă rog. Domnule Hirte? Da, după a doua încercare, iată-mă. Bună ziua tuturor! În calitate de președinte a subcomisiei pe drept european, ne-am ocupat deja uh, timpuriu de tema statului de drept în Europa și noi salutăm faptul că Comisia a venit cu acest raport cuprinzător. Am uh, dezbătut deja acest raport în subcomisia noastră acum câteva zile. Un, multe lucruri au putut fi de acord, dar au existat și critici în sensul că nu au existat prea multe date pe alocuri, iar diferitele raportări din statele membre au fost oarecum doar cumulate ca un fel de um, informări. Aici uh, lipsește oarecum dezvoltarea unor principii comune care să depășească acest cadru decât uh, o enumerare doar a unor chestiuni existente. Desigur, un rol important îl joacă independența um, justiției și a magistraturii, în special a procurorilor. Procurorii în Germania uh, sunt uh, ținuți de indicațiile superiorilor. Acest lucru a dus și la un proces în uh, partea Curții Europene de Justiție. În orice caz, în ceea ce privește independența justiției în general, am avut uh, discuții intense și în Germania. În subcomisie am abordat, de pildă, chestiunea uh, trecerii uh, unor judecători la finalul carierei în avocatură, chestiune care, de pildă, nu a fost reflectată în uh, raport și în legătură cu registrul lobbyștilor în Germania uh, se pune întrebarea dacă nu și justiția uh, poate să se încadreze aici unor interdicții pentru că ea dă um, decizii mm, la fel ca și anumiți legiuitori. Important este în orice caz să se ajungă la un numitor comun uh, um, Comisia Juridică uh, din Bundestag a discutat și cu reprezentanți uh, din uh, alte țări. De asemenea, am discutat cum anume a fost um, percepută cumpărarea programului PSPP și aici există o atitudine ambivalentă. În plus, presa independentă și uh, Uh, publicarea unor uh, influențe economice, pentru că uh, chiar și în ultimele zile am constatat că și presa juridică poate să fie obiectul unor astfel de influențe și aici trebuie să fim atenți în continuare. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul um, Clausen din partea Camerei Superioare a Parlamentului German. Aveți uh, cuvântul. Herr Clausen? Domnule Clausen, ne auziți? Avem nevoie de dumneavoastră. Apăsați pe butonul de intervenție și video. Acum vă vedem. Prea bine. Excelent. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru ocazia de a interveni în această reuniune. Da, date fiind competențele mele în calitate de ministru al justiției, dar și răspunzător pentru Europa în landul meu, am avut ocazia să de, discut acest uh, raport la Comisia Europene cu reprezentanții ai uh, justiției și a societății civile în uh, Schleswig-Holstein. Pentru mine a fost clar și acest lucru a rezultat și din dezbaterile în uh, capitala noastră că um, obiectivul acestui mecanism este cel corect. Trebuie să adâncim aceste principii, să um, corelăm ce înseamnă de fapt stat dreptet și e clar că pe alocuri uh, aceste valori uneori sunt interpretate diferit datorită poate unor tradiții uh, sau sisteme de justiție diferite. De aceea uh, trebuie ajuns la un numitor comun. Acest uh, raport al Comisiei Europene pentru cele 27 de state membre nu poate fi decât util și Trebuie să intrăm în acest proces de dialog cu sinceritate și deschidere, adică la evaluarea să nu se facă prin intermediul unor uh, uh, repere naționale și în Germania va trebui să analizăm cum anume uh, se percepe acesta drept, de pildă Comisia a arătat pe bune dreptate că în ceea ce privește digitalizarea justiției mai avem pași de făcut. Dezbaterea din Consiliu sperăm că va ajunge un plus de, aduce un plus de înțelegere pentru toate statele membre și va fi o șansă de a învăța unii de la alții și să reacționăm din timp la anumite provocări. Aș dori să atrag atenția asupra unei decizii a um, um uh, Bundesratului uh, unde se dorește ca discuția în Consiliul Europei să ducă la o mai bună înțelegere a mecanismului pentru statul de drept și această discuție să ne sensibilizeze pe toți față de evoluții problematice. Clar însă este că acest mecanism pentru statul de drept poate co- constitui o completare a mecanismelor reactive prin caracterul său preventiv. Instituțiile UE au, instituțiilor UE li s-a solicitat să urmărească respectarea statelor de drept cu toate mijloacele care le stau la dispoziție. Aici se încadrează și articolul 7 din tratat. De aceea am pledat pentru o condiționalitate puternică în ceea ce privește statul de drept. Din punctul meu de vedere, este important ca condiționalitatea sau compromisul pe marginea condiționalității statului de drept să fie una amplă. Aici nu vrem să contracarăm doar abuzul pe bani UE, ci și încălcări a independenței justiției. Comisia, cu raportul său, a făcut o evaluare cuprinzătoare și a arătat că statul de drept în UE, în pofida unor evoluții pozitive, este sub presiune și de aceea ar trebui să facem acum tot posibilul pentru ca acest mecanism pentru statul de drept să fie unul viu și să introducem condiționalități care să fie și demne de denumirea pe care o poartă. Mulțumesc! Deschidem acum dezbaterea pentru deputații care doresc să intervină, însă vă rog țineți cont de faptul că lucrăm în condiții de COVID, ceea ce înseamnă, de fapt, că va trebui să ne să fim conciși un minut și jumătate membrii Parlamentului național și un minut membrii Parlamentului European. Pentru că dânsii vorbesc mai frecvent aici. De aceea ne așteptăm la o revigurare a discuțiilor prin participarea colegilor din parlamentele naționale. Deci, uh, haideți să începem cu primii doi participanți, membrii ai Parlamentelor Naționale, saint din partea Adunării Naționale Franceze și apoi Demetri și restul nu s-a înțeles. Facem doar anunțul uh, introductiv. Demetri Semetrios uh, după dumneavoastră. Monsieur Brou, vous étiez là? Domnule Bru, mai sunteți acolo? Vă ascultăm. Încercați să porniți microfon. Sunteți în legătură? Alors donc Vincent Bru est en zone rurale et euh, rencontre quelques petits problèmes. Hmm. Sunt colaboratorul domnului Bru și m-a rugat să vă citesc declarația următoare. Domnule comisar, domnilor și domnilor membri în Parlament, european și Parlamentul Național. Salut inițiativa pe de a organiza o astfel de reuniune în ciuda condițiilor sanitare, ne permite să facem un schimb de păreri eh, pentru acest subiect important, statul de drept. Salut raportul Comisiei Europene, o etapă indispensabilă pentru a progresa. Legăturile între Parlament, Consiliu și Comisie în ce privește condiționalitatea fondurilor europene legate de statul de drept inițiativa Comisiei, inițiativa de a defini acest subiect, această condiționalitate fundamentală, trebuie să fie și o comunitate de valori. Raportul Comisiei are diverse merite, permite să dea o definiție conceptului de stat de drept pe baza patru piloni, o legătură neîntreruptă cu statele membre, Raportul plasează statul de drept acolo unde trebuie să fie în centrul edificiului european. În fine, raportul Comisiei arată că viitorul mecanism privind condiționalitatea fondurilor e o etapă și nu un scop în sine. Acest mecanism nu trebuie să ne facă să coborăm stacheta. Este provocări, trebuie să avem mijloace pentru a face față. Reamintesc situația universităților din Ungaria, care trebuie să-și poată păstra independența. De asemenea, situația ziariștilor din Ungaria și Polonia, care au o marjă tot mai mică de manevră pentru a face anchete indispensabile în democrație. Problemele unor judecători, mai ales în Ungaria, ne îngrijorează. Și reamintesc <clears throat> zonele anti-LGBTI din uh, unele localități din Polonia. Trebuie să le spunem pe nume, să arătăm cu degetul pe cei care sunt de vină pentru a putea respecta drepturile fundamentale la care ținem colectiv. De aceasta depinde viitorul continentului. Vă mulțumesc. Now, uh, in... Mulțumesc. Demetris Demetriu are acum cuvântul. Cipru. Vă rog. Aveți la dispoziție un minut și jumătate. Ați fost conectat, v-am putut vedea. Mai încercați o dată. Mulțumesc. Din nou se întrerupe transmisiunea. Mai încercați o dată, spune președintele. Acum, acum vă vedem. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European, în special domnului Lopez Aguilar pentru organizarea Comisiei Interparlamentare. De asemenea, domnilor comisari și celorlalți participanți. Dialogul interparlamentar pe chestiuni care țin de statul de drept și drepte fundamentale sunt uh, extrem de importantă. Cu toții suntem de acord că statul de drept reprezintă un pilon fundamental pentru orice societate democratică și o valoare cheie a Uniunii și a statelor membre. Parlamentele naționale trebuie să încerce să uh, aibă o aplicare uniformă a acestor principii. Acest efort ar trebui făcut și cu obiectivul de a susține identitatea noastră europeană bazată pe respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Trebuie să facem evaluare a statului de drept la nivel național și în mod sistematic. Acest lucru va garanta ca deficitele în um, statul de drept să fie abordate din timp. Rapoartele Comisiei Europene pe această temă au o contribuție substanțială în acest domeniu, oferind instituțiilor naționale și factorilor interesați informații uh, relevante care vizează aspectele cheie ale democrației. Cei patru piloni se referă la sistemul de control, între puterile statului, combaterea corupției, independența și pluralitatea și libertatea mass media. Aici trebuie asigurată integritatea și funcționalitatea instituțiilor cheie prin efectuarea unei evaluări bazate pe informații, raportul poate constitui un punct de plecare și pentru anumite reforme în ceea ce privește statul de drept. Prin urmare, Parlamentarii trebuie să țină cont de concluziile raportului. În plus, e crucial ca societatea civilă să fie informată cu privire la rezultatele valorii comisiei. Acest proces uh, trebuie să fie unul ok la nivelul parlamentelor. În ceea ce privește Cipru, raportul a fost transmis către Comisia Juridică. Ar fi o eroare să nu menționăm ce rol are acest raport pentru diferitele state membre în contextul unor tensiuni și exacerbări în încălcarea drepturilor fundamentale. E esențial ca statele membre să înțeleagă că aceste uh, valori fundamentale trebuie implementate fără nici o condiționalitate. Mulțumesc, dragi colegi. Vă rog să țineți totuși cont de durata intervențiilor pentru că avem și o constrângere în ceea ce privește interpretarea. Avem niște sloturi limitate din partea administrației. Așadar, vă rog, înainte să interveniți, încercați să fiți mai conciși. Dacă aveți o foaie în fața dumneavoastră, poate reușiți să mai comprimați din mesajul de acolo. Pentru că altfel nu vom reuși să ascultăm pe toată lumea. Domnul Vilsic, din partea Parlamentului European. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați invitați și colegi. E important să discutăm despre statul de drept într-un context cât mai larg, pentru că, până la urmă, avem nevoie de o înțelegere comună a acestei teme în toate instituțiile europene, inclusiv parlamentele naționale. Grupul PPE a solicitat deja de mai mult timp un mecanism care să evalueze uh, obiectiv uh, respectarea statului de drept și primul raport publicat de comisie este un pas în direcția cea bună, însă trebuie să facem mai mult. Trebuie să avem un mecanism obligatoriu din punct de vedere juridic care să fie asumat atât de Consiliu cât și de Parlamentul European, dar și de statele membre, inclusiv parlamentele naționale, în ceea ce privește evaluarea anuală a statului de drept. Și aici o întrebare um, mai ales către reprezentantul Consiliului, care sunt perspectivele ca acest demers să devină un mecanism în adevărul sens al cuvântului, astfel încât să avem o bază solidă pentru apărarea statelor membre, uh, statului de drept în toate statele membre. Mulțumesc, prea bine, un minut. Acum Trecem la următoarele două intervenții din partea Parlamentului Național, Francesco Berti și din Italia și apoi o uh, participantă din Letonia. Domnule Berti, vă rog, aveți cuvântul. Iată-vă. Vă vedem. Vă vedeam, acum nu vă mai vedem. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte Aguilar, distinși colegi din întreaga Europa, domnule Reinders și domnul vicepreședinte Barbe. Salutăm această întâlnire pentru a analiza progresele făcute pe marginea statului de drept. Trebuie să spun că partidul meu, Mișcarea 5 Stele, a făcut pași în combaterea corupției cu sancțiuni puternice care poate duce la uh, neputința de a încheia contracte cu statele în uh, cazul unor condamnări penale de peste 2 ani. Acum, în combaterea corupției, folosim aceleași instrumente ca și în combaterea mafiei. Încercăm să reformăm procedura uh, civilă și penală și iar organ... Din păcate, uh, legătura s-a întrerupt. Nu mai auzim vorbitorul. Nu vă mai auzim, domnule Berti. Acum vă auzim. Ce vreau să spun este că sunt importante și investițiile aici pentru a angaja mai mulți um, judecători și a consolida administrația publică. Ce trebuie spus este că dat fiind faptul că statul de drept nu este o chestiune administrativă sau bugetară. Statul de drept ține de politică și de cultură. De aceea, pentru mine, din perspectiva națională, ar, n-ar fi util să legăm bani de statul de drept, ca și în cazul uh, legăturii, poate, dintre uh, Next Generation EU și statul de drept. Nu se pot impune sancțiuni, pentru că trebuie rezolvată problema politică și morală prin intermediul culturii democratice și nu prin sancțiuni. Asta este punctul meu de vedere, din punct de vedere național, pentru că altfel se poate ajunge la un conflict instituțional între Europa și instituțiile naționale. Mulțumesc! Trecem la doamna Andra Terauda din uh, Letonia. Aveți uh, cuvântul. Yes, hello. I hope everyone can Da, bună ziua. Sper că toată lumea mă poate auzi. Salutăm acest nou raport anual privind, uh, anual privind statul de drept, care trebuie să devină un punct de referință în jurul unei înțelegeri comune a statului de drept în, Uniunea Europeană. Uh, Chiar dacă este un raport bine elaborat, ne uh, deprimă dacă îl uh, citim. Eforturile bazate doar pe dialog nu au dus la îmbunătățirea situației. Chiar și demararea procedurii în temeiul articolului 7 nu pare să fi avut un uh, impact așa cum reiese din raportul privind statul de drept. Salut discu- discuțiile la nivelul Consiliului, însă mă îngrijorează faptul că uh, aceste discuții se vor uh, prelungi prea mult. Uh, chestiunile relevante din raportul actual vor fi, vor ajunge pe masa Consiliului doar după 24 de luni, prea târziu pentru a avea un uh, impact real asupra situației. Din păcate, legătura video s-a întrerupt. Da, v-am pierdut. Spune domnul președinte, dacă puteți reporni sistemul. I'm sorry we lost track of you. Ne pare rău, dar am, uh, am pierdut legătura. Și se pare că nu o putem reface. Sau? Da, vă rog să vă apropiați de încheierea intervenției. Da, doar trei chestiuni mai doresc să, să, să vă prezint. Salut progresul pe marginea condiționalității în cadrul CFM, chiar dacă domeniul de aplicare este mai restrâns decât mi-aș fi uh, dorit, pentru că nu respectă toate mm, problemele, nu este aliniat, uh, acest domeniu de aplicare nu este aliniat cu problemele existente. Însă este un bun început pentru a avea un mecanism serios pentru a discuta statul de drept în Europa. Mulțumesc! Dau cuvântul acum, Elena Ionceva, eurodeputată, dacă sunteți uh, alături de noi. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, aș avea câteva întrebări concrete la care sper că voi primi niște răspunsuri concrete. O întrebare adresată Comisiei, în primul rând. Primul raport anual nu prezintă o ierarhie între statele membre. Um, Polonia sunt uh, amintite doar Polonia și Ungaria. Oare nu știu care ar fi statele care ar trebui să uh, își accelereze reformele. Eu mă gândesc, de exemplu, la exemplu concret, Bulgaria. Nu s-a spus nimic uh, pe fondul uh, rezoluției Parlamentului European privind situația statului de drept din, Bulgar- uh, din Bulgaria, votată de curând. Datorită, deci, nu era, nu este posibil ca anumiți jurnaliști, de exemplu, să adreseze întrebări, ceea ce nu cred că, mi se, că se poate întâmpla în Uniunea Europeană. Deci, din partea Comisiei, aș dori să știu care sunt celelalte state membre unde este nevoie de decizii imediate, dincolo de Polonia și uh, Ungaria. Apoi, când, când vine vorba de provocările în domeniul uh, combaterii corupției în ultimul deceniu, Uniunea Europeană nu prea progresa din acest punct de vedere. Deci, uh, Uh, doriți să actualizați cadrul de combatere a corupției în Uniunea Europeană? Și a treia întrebare este adresată președinției. În anumite state membre, um, situația nu mai poate fi discutată, ci este nevoie de decizii imediate și mă întreb când va trece um, la acțiuni Consiliu. Uh, puteți să ne spuneți uh, detalii mai mari mai uh, profundă despre cum, care va fi rezultatul tuturor acestor discuții care vor fi purtate în uh, Consiliu. Are cuvântul acum Sofia Voluptezi din, din uh, Parlamentul uh, Elen și apoi calului Fernando Roque din Spania. Sofia, sunteți alături de noi? Mă puteți auzi? Da. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, aș dori să vă felicit în primul rând pentru activitatea dificilă pe care o desfășurați în uh, contextul uh, epidemiei COVID-19. Acest raport este un instrument foarte important pentru viitor și pentru parlamentele naționale. Nu este un raport care ar trebui să sfârșească undeva uitat într-un sertar, ci uh, să ne unifice, să ne să reprezintă ocazie de a obține și mai multe informații din partea statelor membre în diferite uh, Uh, sectoare. Ce aș dori eu să spun este că de mulți ani uh, Grecia s-a confruntat cu o situație dificilă legată de disciplina bugetară. Grecia s-a confruntat cu o criză din multe puncte de vedere care a afectat în mod profund Uniunea Europeană, dar și mai mult Grecia și a fost uh, accentuată și mai mult de criza migratorie care Um, continuă chiar și acum. Și în ciuda acestei situații dificile, am adoptat un cadru legislativ foarte ambițios de combatere a uh, corupției și de a îmbunătăți situația legată de statul de drept și uh, vă suntem recunoscători, uh, suntem uh, recunoscători Comisia Europeană că uh, recun- Comisia Europeană a recunoscut aceste progrese din uh, Grecia. Vă mulțumesc foarte mult! Carlos Hugo Fernando Loja, vă rog dacă sunteți uh, alături de noi. Uh, un minut și jumătate. Nu, văd că am pierdut legătura. Trecem la următorul membru al Parlamentelor Naționale, Tereza Comodini Cacea, din Parlamentul uh, Maltez, Tereza Comodini Cacia, sau nu știu cum se va pronunț numele. Um, auziți? Da. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, dragi colegi. Aș dori să felicit în primul rând Parlamentul European pentru activitatea sa uh, privind statul, uh, situația statului de drept din Uniunea Europeană și activitatea Parlamentului European a, și a Comisiei Europene a re uh, pus accentul în Uniunea Europeană pe importanța respectării statului de drept, pentru că această valoare să rămână în centrul um, eforturilor Uniunii Europene și în centrul tuturor uh, sta, eforturilor tuturor sta, statelor membre, uh, trebuie ca atât instituțiile europene cât și instituțiile naționale să se achită de rolul care le revine. Și în acest motiv aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni interparlamentare la atât de puțin timp după publicarea primului raport anual privind situația statului de drept. Aș dori să insist asupra uh, următorului fapt uh, este foarte important ca Parlamentul European, Parlamentele uh, naționale să lucreze în continuare împreună pentru ca europenii să prețuiască, să respecte aceste valori și pentru ca uh, să fie posibil să fie adoptate acțiunile necesare la momentul oportun. În ceea ce privește raportul în sine, este regretabil, regret, regretabil faptul că raportul, când vine vorba de Malta, nu face trimitere la amenințările concrete la viața a jurnaliștilor, mai ales a jurnaliștilor care se ocupă de cazuri de corupție la nivel înalt. Nu putem să subestimăm consecințele discursului uh, politic, consecințe uh, și pentru amenințările directe sau indirecte cu care se confruntă jurnaliștii. Una din uh, posibilitățile de a-i sprijini pe jurnaliști este de a declara că amenințări la adresa jurnaliștilor sunt uh, uh, inacceptabile. Mulți jurnaliști se confruntă cu pierderea de venituri ca urmare a pandemiei uh, COVID-19 și în acest context trebuie să ne asigurăm că jurnaliștii pot să își desfășoare în continuare activitatea în mod eficient și independent. Vă mulțumesc și sper că va continua acest dialog și această cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sofie Invert, eurodep- uh, eurodeputată. Nu știu dacă reușit să aveți o intervenție de doar un minut. Da, voi uh, încerca din răsputeri, domnule președinte, dar este un subiect cuprinzător. Am avut inițiativa acestui raport în urmă cu 6-7 ani uh, și mă bucură faptul că avem acest schimb de opinii cu uh, Uh, parlamentele naționale. Domnul Reinders uh, urmează să viziteze um, parlamentele naționale pentru că aceasta a fost ideea inițială, implicarea uh, parlamentelor naționale. Pare rău, spune vorbitoarea, dar eu aud un ecou groaznic. Da, s-a mai bunătățit puțin. Este foarte interesant faptul că cu toții uh, am văzut cât de vulnerabil este un sistem democratic în fața unor atacuri din interior. Și cred că dezbaterea noastră ar trebui să facă parte și să participe la summitul global anunțat de președintele ales Joe Biden în uh, anul următor. Primul raport anual este unul Um, binevenit, însă, după cum a spus și Michel uh, Simețca, este un raport care trebuie să fie extins, nu este singurul instrument de care dispunem. Uh, condiționalitatea bugetară este un alt uh, instrument și sper că ea va intra în vigoare din prima zi a viitoarei perioade bugetare. Fiecare cent, eurocent din fondurile europene Uh, trebuie să fie cheltuit respectându-se uh, criteriile privind statul de drept. Mă opresc aici. Mă bucură faptul că am putut să avem această primă dezbatere care sper că va deveni una cu caracter anual. Domnul președinte, încercăm să dăm cuvântul tuturor celor în care sunt pe lista de vorbitori, însă va juga să um, vă limitați la un uh, minut, pentru că ne dorim să dăm ocazia și invitațiilor noștri să răspundă în răstim de un minut, un minut și jumătate. Deci vă rog să ne uh, ajutați, pentru că chiar dacă um, interpreții vor fi uh, generoși și ne vor acorda mai mult timp, uh, trebuie să respectăm uh, cât de cât sloturile de timp limitate de care dispunem. Are cuvântul acum Natalie uh, Gibson din partea Camerei um, de Deputați din Belgia. Natalie Gibson, sunteți alături de noi? Aveți cuvântul, dacă da. Vous êtes là connecté? si, Si, c'est ça. Si, si, c'est ça. Do you hear me? Da, mă auziți? Foarte bine. Aș dori și eu să felicit uh, Comisia Europeană pentru primul raport anual și să-l uh, felicit pe domnul comisar Reinders pentru activitatea sa importantă. Mi se pare foarte interesant faptul că orice țară poate să examineze acest raport, să vadă care sunt uh, cele mai bune practici care pot fi împărtășite și care sunt uh, posibilele modificări care pot fi aduse propriei situații. Când vine vorba de Belgia, în această masă, noul guvern își prezintă noua agendă, noul program de lucru politic. Când vine vorba de observațiile legate de Belgia din acest raport, există uh, mijloacele financiare necesare pentru a uh, Um, finanța mai bine procesul de digitalizare în domeniul uh, justiției. Mm, salut ideea ca domnul comisar Reinders să vină în Parlamentul Belgian pentru a discuta toate aceste chestiuni. Um, am reflectat și eu pe marginea digitalizării. Digi- digitalizarea este foarte importantă pentru o bună funcționare a justiției, însă, pe de altă parte, uh, Ehm, nu ar trebui să uităm că justiția nu trebuie să-și piardă caracterul uh, uman. Uneori este important să te poți uh, întâlni uh, direct cu un judecător, să există un adevărat di- uh, dialog și mediere. În contextul uh, digital, nu trebuie să uităm că nu toată populația este la, ține pasul cu ultimele evoluții uh, digitale. Deci vreau să știu care este părerea uh, Comisarului pentru, pentru Justiție vis-a-vis -vis de uh, influența, influența digitalului asupra justiției. Mulțumesc! Îi rog pe ultimii eurodeputați uh, care urmează să ia cuvântul să se limiteze la un, uh, un uh, minut. Gwendolyn Delvos Scofield. Un minut, vă rog. Bună ziua! Avem o dezbatere foarte utilă și importantă cu parlamentarele naționale. Este păcat că nu avem la dispoziție decât un minut pentru intervențiile noastre, dar înțeleg care sunt problemele. Parlamentele naționale cred că trebuie să-și asume acest raport. Noi l-am dezbătut, ne-am ocupat de el în Parlamentul European, am transmis importanța sa Comisiei. Acum acest uh, raport trebuie să fie utilizat într-un context național. Statul de drept uh, trebuie să devină o necesitate mai important decât uh, semestrul european, la fel de important precum chestiunile uh, financiare, fondurile europene. În toate parlamentele naționale trebuie să se poarte o dezbatere pe acest subiect. Este bine că, că Didier Reinders va vizita mai multe parlamente naționale și să sperăm că această dezbatere, asemenea de, uh, dezbateri, uh, să fie organizată în fiecare an. Uh, trebuie să ne manifestăm solidaritatea cu asociațiile care au furnizat informațiile folosite pentru redactarea acestui raport. Organizații care au fost amenințate în anumite state membre, că Li se va tăia finanțarea și așa mai departe. Deci Comisia și Parlamentul European trebuie să sprijine aceste asociații care au furnizat aceste informații. Și în al treilea rând, așa cum a spus reprezentantul președinției germane, um, este vorba doar de unul din instrumentele din setul de instrumente existent, care nu locuiește procedura în temeiul uh, articolului 7 Uh, situația s-a înrăutățit în Ungaria, când vine vorba de independența uh, justiției în Polonia, când vine vorba de situația uh, femeilor și în ambele cazuri articolul 7 nu este folosit în totalitate și parlamentele naționale trebuie să exercite presiuni asupra guvernelor, asupra Consiliului să treacă la acțiuni astfel încât cetățenii europeni de peste tot să se bucură de drepturi și de libertăți. Mulțumesc! Patrick? Nu. Doamna Sira Regu are cuvântul. Înainte să dăm cuvântul uh, invitațiilor. Da, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun că acest raport este unul Uh, pozitiv, uh, valoros și dacă ținem cont de faptul că extrema dreaptă avansează, am văzut că femeile din Polonia luptă împotriva guvernului de extremă dreaptă pentru apărarea propriilor drepturi. Înțelegem cât de important este acest raport și aș dori să întreb pe domnul comisar Reinders dacă consideră că uh, acest raport ar putea fi folosit și în relațiile uh, cu o instituție europeană, cum ar fi Frontex. În urmă cu câteva zile, un grup de jurnaliști din țările de jos și Germania și-au uh, făcut, uh, a, a făcut publică ancheta vis-a-vis -vis de Frontex și de uh, Uh, returnările ilegale la care a recurs această agenție. Deci considerați că acest raport ar putea fi extins pentru a se ocupa și de agenții cum ar fi Frontex. Și, în plus, uh, este posibil uh, crearea unor mecanisme care să se ocupe de încălcarea drepturilor omului. Mulțumesc. Înainte, înainte de a trece la a doua parte a acestei reuniuni, dedicată măsurilor de urgență COVID din statele membre ale Uniunii Europene. Cred că trebuie să dăm din nou cuvântul invitațiilor noștri, să le dăm ocazia să reacționeze, dacă doresc, la uh, câteva din uh, punctele menționate. În primul rând, Michael Roth, doriți să răspundeți, domnule ministru Roth? Muchas gracias. Vielen uh, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will dies Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă, pentru că am impresia că a exist, au existat foarte multe puncte comune între diferitele intervenții. Când vine vorba de șansele um, de folosirea Um, șansei reprezentate de acest raport, de aceste nouă instrumente pentru a înțelege în mod, com- în mod comun uh, la fel ce înseamnă statul de drept. Aș dori să încerc să vă uh, să clarific despre uh, ce, ce este important pentru noi. Până acum dispunem de un singur instrument în tratate, procedura în temeiul, în temeiul articolului 7, care este în desfășurare în, în acest moment, vizând Ungaria și Polonia și președinția germană intenționează continuarea acestei proceduri. Și acum, în urma negocierilor între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, tocmai am uh, discutat instituirea unui nou instrument, mecanismul privind statul de drept, care prevede uh, o posibilă tăiere a fondurilor europene dacă statul de drept nu este respectat. Și la acest instrument uh, vom lucra în continuare și viitorul ne va spune dacă uh, acest instrument uh, poate fi folosit uh, pentru a uh, apăra mai bine statul de drept. Însă, de la bun început am spus acest lucru și toată lumea care, tot, toți cei care a, au, au citit uh, programul de lucru al președinției germane au putut să vadă cât de important a fost acest instrument. Și în al treilea rând uh, este vorba de dialogul privind statul de drept din Consiliu. Uh, care, insist asupra uh, acestui lucru, are un caracter preventiv pentru a ajunge la un uh, limbaj comun, la o înțelegere comună a statului de drept. Și rugămintea pe care doresc să o adresez tuturor instituțiilor este ca uh, toată lumea să folosească, să profite de șansele aduse de acest uh, raport. Și mi se pare extraordinar uh, dacă ceea ce se discută acum în Bruxelles sau Strasburg, adică în cadrul instituției europene, ar fi ancorat mai puternic și în statele membre. Și în acest punct de vedere, mi se pare extrem de salutară um, reuniunea și uh, reuniunea de astăzi, pentru că ea mi-a dat uh, ocazia uh, să um, intru în contact cu uh, alți eurodeputați din, uh, și cu alți deputați din uh, mai multe parlamente naționale și aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile, contribuțiile constructive și îmi doresc să ne revedem cu toții în reuniuni fizice cât mai repede posibil și din Germania toate cele bune președintelui